Right, good morning everyone. Good morning ladies and gentlemen. Good morning. Bună dimineața, domnilor și domnilor, stimați colegi, și bine ați venit la ședința comisiei noastre de astăzi. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, și anume adoptarea ordinii de zi. Comentarii dacă nu considerăm agenda ca fiind adoptată. Punctul 2, comunicările președintelui. Nu am comunicări, așa că putem trece la 3 adoptarea procesului verbal al ședinței anterioare. Este vorba de ședința din 11 decembrie 2017. Dacă nu sunt comentarii până la finalul acestei ședințe, procesul verbal va fi considerat ca adoptat. Și trecem apoi la punctul 4. Avem plăcerea deosebită de a avea alături de noi pe domnul ambasador João Vale de Almeida, un uh, oaspete frecvent și totdeauna binevenit al uh, nostru este șeful delegației Uniunii Europene la Națiunile Unite, New York. Domnule ambasador, după cum știți, uh, activitatea AFET în relația cu Națiunile Unite presupune trei direcții principale. Recomandarea anuală pentru ședința adunării generale, care apoi merge mai departe în pregătirea priorităților Uniunii Europene. Raportorul pentru acest an este domnul Eugen Freund. Apoi, pe al doilea plan, vizită la Cartelul General Națiunilor Unite, împreună cu Subcomitetul pentru Drepturile Omului, pentru a discuta chestiuni de interes comun și, în final, grupul de lucru dedicat relațiilor UE-Națiunile Unite, al cărei, al cărei președinte este doamna Barbara Lochbiller. Vreau voi să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ne l-ați oferit la vizita din octombrie anul trecut, care a fost un mare succes. Apoi, în ceea ce privește discuția noastră de astăzi, cu toții, ne-am bucura dacă ne-ați putea informa în legătură cu reformele întreprinse de domnul secretar general al Națiunilor Unite, domnul Antonio Gutierrez, mai ales în contextul reducerilor bugetare anunțate de administrația americană la finele anului 2017. Și acum, domnul ambasador, așteptăm cu nerăbdare să auzim ce aveți eh, a ne spune în legătură cu aceste teme. Mulțumesc foarte mult, domnule McAllister. Întotdeauna e o plăcere deosebită pentru bine să fiu aici, alături de dumneavoastră. Este de altfel și datoria mea să rămân în contact permanent cu Parlamentul, dar este și o plăcere să vin la Bruxelles, în primul rând, și în al doilea rând să am ocazia de a mă întâlni cu dumneavoastră. În această importantă zi de 8 martie, dați-mi voie să salut în mod deosebit uh, comunitatea feminină a Parlamentului European, doamnele din secretariat și toate doamnele prezente în sală, pentru că 8 martie este Ziua Internațională a Femeii. În New York uh, discutăm în mod uh, activ chestiunile ce privesc diferențele de gen. Avem o conferință care începe chiar luni la New York. Este o ședință deosebit de importantă, dedicată femeilor, un uh, punct important în calendarul nostru anual și echipa mea participă activ la pregătirea acestei întruniri. De asemenea, am avut plăcerea deosebită de a primi o delegație AFET uh, la finele lunii octombrie, începutul uh, lunii noiembrie, la New York a fost momentul principal al anului pentru noi și am putut și noi să fim informați de dumneavoastră de situația din Europa, ce se întâmplă la Parlamentul European și care este climatul politic în Europa. Pe de altă parte, sigur, și dumneavoastră ați putut afla cum merg lucrurile la New York. Domnul Freund se ocupă de această relație și vom discuta în bilateral în încercarea de a asigura un maxim de sprijin pentru dumneavoastră și la fel și cu doamna Lochbiller am să mă întâlnesc în săptămânile ce urmează. Cu titlul introductiv, dați-mi voie să vă spun că în New York trăim vremuri extrem de interesante. Contextul mondial este complicat, volatil, greu de gestionat, dar, în același timp, avem un nou secretar general. E european, portughez și e o persoană extrem de dinamică. În ciuda tuturor problemelor, în ciuda situației volatile la nivel mondial, văd la Națiunile Unite un nou puls, care se datorează noului secretar general. Există însă și noi amenințări. Venind din diferite părți ale lumii, de multe ori sursa lor sunt state pe care în mod normal le considerăm ca fiind pe aceeași lungime ca și noi în lupta pentru multilateralism. Apoi sunt amenințări din, venind din partea celor care nu doresc ca multilateralismul să fie întărit. Combinația acestor doi factori complică enorm situația. Uh, se revitalizează și clivaje mai vechi. Consiliul de Securitate e aproape paralizat. E imposibil să se ajungă la un consens pe chestiuni fundamentale, potențial periculoase, de la nivel mondial. Văd uh, atitudinea prietenilor noștri americani, care s-a schimbat în ultimele luni. Uneori e, uh, e greu să ajungem uh, la un consens cu partenerii americani. Apoi Rusia recurge mai curând la abordări tactice decât la abordări strategice pe termen lung și China își câștigă, câștigă tot mai mult teren. În acest context, cred că au apărut o serie de oportunități și pentru Uniunea Europeană, noi responsabilități pe scena mondială. Când alții se retrag, Mulți ar dori ca Uniunea Europeană să le ia locul. Dar putem oare face acest lucru? Dorim oare să facem acest lucru? Asta este într-adevăr întrebarea reală în contextul actual. Eu uh, ocup această funcție de mai bine de 2 ani de zile. Am fost anterior ambasador la, în Statele Unite. Evaluarea mea este că noi ne-am îmbunătățit considerabil poziția, capacitatea de a interveni, credibilitatea și influența în contextul acestui sistem multilateral. Bine, asta nu din cauza mea. În primul și în primul rând din cauza tratatului de la Lisabona. În al doilea rând, din cauza acțiunilor întreprinse și a credibilității doamnei înalt reprezentant. Apoi, în alte instituții, în acest Parlament, în această comisie, există persoane care înțeleg lucrurile pe termen lung și înțeleg foarte bine că nu putem influența contextul mondial, sistemul multilateral, dacă nu suntem uniți. Unitatea este condiția esențială dacă Uniunea Europeană dorește să exercite influență internațională, dacă dorește într-adevăr să ocupe locul lăsat liber de alții, dacă vrem într-adevăr să ne promovăm valorile, principiile și interesele. Privind înapoi spre anul 2017, 2017 a fost mai bun decât 2016, decât anul anterior. Suntem mai uniți. Asta presupune multă muncă la New York, foarte multă muncă și aici, la dumneavoastră și cu o excepție sau două, Contextul este foarte bun. Problema însă uh, e reprezentată tocmai de aceste excepții. Când suntem evident divizați, reputația noastră suferă enorm și credibilitatea noastră suferă foarte mult. Uitați ce s-a întâmplat când s-a discutat rezoluția privind Ierusalimul. Ce s-a întâmplat atunci ne-a dăunat enorm, pentru că n-am putut păstra o poziție unită. Și o chestiune al minter perfect aliniată la poziția noastră comună și perfect aliniată cu rezoluțiile Consiliului de Securitate. De asemenea, și când e vorba de migrație, s-au simțit diviziuni. Negociăm pactul internațional privind migrația și nu avem nevoie de lipsă de unitate. Dacă vrem, într-adevăr, să avem un cuvânt de spus, în formularea acestui pact uh, mondial, atunci trebuie să fim uniți. Noi considerăm că migrația nu este o problemă europeană, nu e doar o realitate europeană, ci un fenomen mondial, un fenomen global, care va dura și care cere soluții globale. Suntem capabili să influențăm acest proces de găsire a soluțiilor globale. Da, dacă suntem uniți, dacă nu suntem uniți, pot să vă spun că alții vor face regulile jocului. Apoi, Siria și reformele. Ceea ce privește Siria, există două niveluri de analiză. Odată planul politic, apoi planul umanitar. Și pe al treilea plan, chestiunea chimică. Lucrurile nu merg bine pe niciunul dintre aceste planuri. Aș vrea să vin cu vești bune, dar iată nu pot. Pe plan politic avem un blocaj. Lucrurile nu merg înainte. Ce am obținut până în prezent a fost să păstrăm dezbaterea la Națiunile Unite. Să păstrăm pe prim plan procesul de la Geneva, procesul prin Națiunile Unite. Asta se datorează acțiunilor uh, Uniunii Europene și altor state aliate cu sprijinul secretarului general. Însă nu, s-a creat, uh, nu s-au creat uh, condițiile pentru găsirea unei soluții politice în Siria, în principal pentru că autoritățile siriene au refuzat să se implice într-un proces serios de găsirea unei soluții politice. Cei care pot exercita influența asupra Damascului categoric nu au făcut uh, suficient pentru a convinge Damascul să negocieze. Pe plan umanitar, suntem aproape de o catastrofă. Ieri, Consiliul de Securitate a avut o serie de consultări pe această temă. S-a aprobat o rezoluție cu câteva săptămâni în urmă care a introdus un acord de încetare a focului însă acesta nu este respectat. S-a asigurat accesul pentru asistență umanitară, dar punerea în aplicare doar parțială. Și ieri, practic, s-a concluzionat că rezoluția nu este pusă în aplicare integral. Acum toată lumea învinovățește pe altcineva, așa se întâmplă de fiecare dată, însă n-am să vă dau detalii în acest sens. În termeni concreți, ultimele informații pe care le-am primit spun că acel convoi care trebuia să ajungă în regiune ca obiectiv al acestei intervenții, din 26 de camioane, 10 nu au fost descărcate deloc, iar 4 au fost descărcate doar parțial. Nu s-a evacuat, nu s-a evacuat niciun pacient și se estimează că ar fi cam o mie de persoane care au nevoie de evacuare pe motive medicale. Deci, pe plan umanitar, nu se întâmplă mare lucru. Nimic bun, mai precis. Iar rezoluția nu este pusă în aplicare integral. Apoi, în chestiunea chimică, componentă importantă a crizei, iarăși suntem blocați în Consiliul de Securitate nu vedem posibilitatea unui progres în viitorul apropiat, în sensul creării de condiții necesare pentru o raportare completă privind utilizarea armelor chimice în conflictul sirian. Ceea ce privește reformele, secretarul general s-a angajat, s-a implicat într-o serie de reforme pe trei planuri, pace, securitate, gestionare și dezvoltare. Dacă propunerile domnului Gutierrez sunt puse în aplicare, o să avem uh, un, o cu totul altă organizație a Națiunilor Unite. Noi sprijinim aceste reforme propuse de domnul Gutierrez. Am uh, avut un uh, mic dejun cu ambasadorii din Uniunea Europeană și cu domnul Gutierrez și noi ne-am exprimat sprijinul de plin. Există opoziție internă și externă atunci când e vorba de a reforma Națiunile Unite. S-au făcut ceva progrese, cred că suntem pe calea cea bună, însă greul abia urmează și asta se va întâmpla undeva în primăvară. Știu că vă interesează implicațiile bugetare. Pot să vă spun că deocamdată în Statele Unite cer reducerea cheltuielii, pun suficient, destul de multă presiune în acest sens pe undeva, dacă această presiune este rezonabilă, e binevenită, pentru că la Națiunile Unite e nevoie de reforme. E nevoie ca Națiunile Unite să facă mai multe lucruri cu același buget sau poate chiar cu un buget mai mic. Și asta dorește să facă secretarul general. Atâta timp cât presiunea americană este rezonabilă, până acum a fost. Consecințele nu au fost uh, excesiv de negative, chiar dacă bugetul și cheltuielile au scăzut cu aproximativ 5%. Asta nu reduce semnificativ capacitatea Națiunilor Unite de a funcționa. Însă ar fi semne că Statele Unite își doresc mai mult. Noi, Uniunea Europeană, am jucat un rol important în aceste dezbateri, am fost practic mediatorul între americanii care vor o reducere substanțială și cei care vor o creștere substanțială. Până acum, în toate discuțiile bugetar, cifra finală a fost cea propusă de noi. Deci noi suntem mediatorii și, în ultimă instanță, brokerii acestor acorduri pe tema bugetului. Statele membre m-au însărcinat pe mine și pe echipa mea să negociem acest lucru, deși statutar nu avem uh, responsabilități pe plan bugetar. E un semn al de încredere. Și încă o dată vine să confirme faptul că doar uniți putem câștiga aceste bătălii în sistemul multilateral. Sper că reformele demarate, domnul secretar general, vor fi puse în aplicare sau vor fi puse în mare parte în aplicare sau cel puțin aprobate până în luna septembrie. Trebuie să rămânem în mișcare și orice mesaj în acest sens, venind de la dumneavoastră, orice mesaj care să sublinieze importanța reformilor de la Națiunile Unite ar fi binevenit. Și de asemenea, am avea nevoie de un angajament al Uniunii Europene dacă dorim ca aceste reforme să aibă succes. Nu uitați că Uniunea Europeană și statele membre sunt cel mai mare contribuitor financiar la Națiunile Unite. Uneori oamenii uită acest lucru, dar împreună noi suntem principala sursă. Contribuțiile din partea statelor membre la bugetul Națiunilor Unite reprezintă mai bine de 30% din bugetul normal al Națiunilor Unite. În 2016, trei state membre, Germania, Franța, Regatul Unit și instituțiile europene au fost uh, între primii 10 contribuitori la Sistemul Națiunilor Unite. Dacă ne uităm la contribuțiile voluntare, o altă metodă de a finanța Națiunile Unite, contribuțiile voluntare venind din partea celor 20 de state membre se ridică la aproximativ 50% din totalul tuturor contribuțiilor voluntare venite de la toți cei 193 de membri ai Națiunilor Unite. Și, în încheiere, pot să spun că relația cu Națiunile Unite nu este doar una de fuziune în sensul valorilor și principiilor. Dacă vă uitați la tratatele noastre și la Carta Națiunilor Unite, o să vedeți enorm de multe suprapuneri, Însă, dincolo de asta, avem o relație extrem de strânsă și pe plan bugetar-financiar. Uniunea Europeană contribuie semnificativ, probabil în cea mai mare măsură, la bugetul Uniunii, eh, Națiunilor Unite. Sunt mândru de acest lucru, dar asta înseamnă și un plus de responsabilitate. Trebuie să ne asumăm aceste răspundere în contextul multilateral și pentru asta trebuie să fim uniți. Aici ar prinde bine un mesaj al Parlamentului. Unitatea este o condiție necesară dacă ne dorim într-adevăr să avem succes. Divizarea înseamnă slăbiciune. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule ambasador, pentru aceste observații introductorii. Acum există un număr de colegi care dorește să intervină. Cum uh, preferați să procedăm uh, într-o rundă, pun întrebările și toți colegii și după aceea veți răspunde? Bine. Dragi colegi, avem timp până la 10, cam jumătate de oră așadar. Înainte de toate am să dau cuvântul domnului Freund, care se ocupă de acest subiect. Poate puteți să vă încadrați în 2-3 minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. E întotdeauna o plăcere deosebită. Nu cred că aveți nevoie de căști. E întotdeauna o plăcere deosebită pentru noi să vă primim aici, la Bruxelles. De asemenea, a fost o plăcere să vă vizităm la New York, mai ales pentru mine. Am vizitat ONU într-o capacitate ușor semi-oficială, în urmă cu 40 de ani, în luna septembrie. Și întotdeauna se glumea pe seama reformei ONU. Am auzit această glumă deja de 40 de ani și încă aștept o reformă adevărată. Dar, după cum ne-ați explicat deja, depinde de secretarul general. Acum a venit clipa ca dumnealui să-și pună în aplicare propriile reforme. Am două întrebări de natură generală, după care am să las pe seama colegilor să intre în amănunte referitor la cele prezentate de dumneavoastră. V-aș ruga să ne spuneți care sunt cele mai mari deosebiri în abordarea față de problemele pe care, cu care vă confruntați la ONU între colegul, între compatriotul dumneavoastră, secretarul general actual și predecesorul dumnealui. Știu că vin din două lumi complet diferite, dacă pot spune asta, lucru care îi deosebește atât în ceea ce privește caracterul cât și abordarea. Dar aș dori să ne spuneți dumneavoastră care sunt, după părerea dumneavoastră, cele mai mari deosebiri. În al doilea rând, nu ați punctat, sau poate doar tangențial, chestiunea SUA. Știm că președintele Trump are, să spun așa, o abordare complet diferită față de unul decât predecesorul dumnealui. Și am de că ați fost ambasador în SUA, în ultimele 12 luni de mandat al lui Barack Obama, ne puteți spune în uh, ce fel s-a văzut afectată activitatea ONU, dacă îl uh, priviți cu alți ochi pe Nikki Haley decât uh, pe președinte care, după cum spuneam, are abordarea sa personală față de ONU. Mulțumesc foarte mult, Eugen Freund. Acum Dau cuvântul reprezentanților grupului, grupurilor, doamna Pitera, PP, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. S-a întrerupt microfonul vorbitoarei. In. Ja mam pytanie następujące. Aș avea următoarea întrebare. Recent, ministrul de externe chinez a publicat o carte albă în care era vorba de politica Chinei în regiunea arctică, era vorba de asemenea de o relație mai strânsă între China și țările arctice. Era vorba și de paralela care trece prin Olanda, Polonia. Să analizăm posibilitățile pe care le oferă noile căi de acces înspre zona arctică, așa numita rută a nordului, Pot să mă întreb dacă noua, noul drum al mătăsii nordice face obiectul unei dezbatere. Urmează Arneleț. Mulțumesc foarte mult pentru că deja ne-ați găzduit de două ori la întâlniri pentru ODG la New York. Biroul dumneavoastră ne-a oferit un sprijin uh, valoros. Uh, Întrebarea, se referă, întrebarea mea se referă la summitul din 2019, când Europa va uh, prezenta obiectivele de dezvoltare durabilă, care sunt așteptările dumneavoastră și cum putem colabora. În al doilea rând, un ODD reprezintă clima. Iulainen uh, se află aici reprezentând uh, Comisia Envi, de pildă. Noi am a asumat și ODD-ul 13. Am discutat și cu o delegație din Iran, de pildă. Am uh, considerat că clima, de pildă, a reprezentat o posibilitate să ne întâlnim cu această țară cu care altfel e greu să discutăm. Iar concluziile Consiliului de Ministri au fost publicate recent. Ne pregătim uh, pe finalul verii pentru un alt uh, summit și aș dori să văd care părerea dumneavoastră, cum putem întări capacitatea delegațiilor noastre și ale Parlamentului European, de asemenea, în ceea ce privește micile portofolii ale țărilor cu care interacționăm și ODD-urile. Cum credeți că putem colabora referitor la diplomația de mediu? Cum putem să facem uh, un efort suplimentar, mai ales având în vedere conferința părților de anul viitor. Mulțumesc. Urmează Charles Stanek pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador. Ați trecut în revistă cu mare bravură toate provocările cu care ne confruntăm eh, la ONU. Aș dori de asemenea să felicit și eu Portugalia pentru alegerea lui eh, Gutierrez în fruntea ONU, dar și pentru alegerea lui Mario Centeno. Haideți să începem, de fapt, cu marea problemă pe care am ignorat-o cu toții, Brexit acum un an, atât uh, primul ministru mei, cât și Consiliul în concluziile pe care le-am citit ieri cu toții arată că doresc ca cooperarea UE, Marea Britanie, să continue în ceea ce privește politica externe și de securitate. După Brexit, Uniunea, Marea Britanie dorește o uh, cooperare pentru apărare. Nu știu dacă, dincolo de un statut de țară terță în PESCO, există vreun interes și în ceea ce privește schimbul de date, accesul la informații, la baze de date. Ce se va întâmpla la Consiliul de Securitate? Aceasta este întrebarea mea pentru dumneavoastră, pentru că Uniunea Europeană are un singur sediu permanent după Brexit, și anume Franța. Ce se va întâmpla? Um, ce efect va avea faptul că Marea Britanie nu va mai face parte din UE când vine vorba de coordonarea intereselor de politică externă cu Franța, de pildă, la nivelul ONU? Există discuții în curs la ora actuală în acest sens? O altă întrebare. Problema Ciprului. O țară de care mă leagă multe, de mulți ani, și posibilitatea reinițierii negocierilor de pace sub oblăduirea noului președinte Anastasiadis. Firește, Turcia nu prea cooperează, alungând o navă petrolieră italiană. Ce putem face în cadrul acestor negocieri desfășurate sub auspiciile ONU, firește, dar implicând un stat membru, Cipru? Acum, în ceea ce privește reforma ONU, întotdeauna am sprijinit serii per, locuri permanente pentru Brazilia, India, Uh, Japonia, există posibilitatea de a face un pas înainte, de pildă dacă Germania ar avea un, un loc permanent uh, fără drept de veto? Și în ce fel putem gestiona folosirea în mod abuziv, repetat, uh, a dreptului de veto de către Rusia, mai ales când vine vorba de Siria. Trump uh, știm că nu este interesat de multilateralism și constatăm acest lucru având în vedere posibilitatea unui război comercial. Se pare că dorește să sumineze atât OMC cât și ONU. Este cu adevărat o îngrijorare pentru noi, toți cei care credem în multilateralism. Acum domnul Austrevicius pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador. Mă alătur colegilor mei care vă apreciază pentru cooperare Vă mulțumim pentru efortul dumneavoastră și dorim să continuați pe acest și pe viitor. Recent, Subcomisia pentru Drepturile Omului, DROA, a revenit de la Geneva, unde a luat parte la întâlnirea cu numărul 27 a Consiliului pentru Drepturile Omului. Am putut observa acolo că situația nu e tocmai roz cu drepturile omului. Se poartă la ora actuală la Consiliu o dezbatere referitor la ce ar trebui să aibă un caracter prioritar drepturile indivizilor, politica de dezvoltare. Ce impresie aveți în urma dezbaterilor de la New York? Care este situația în ce privește aceste aspecte? Acum, în ceea ce privește o posibilă misiune de menținere a păcii a ONU în Ucraina, țară ocupată recent de Federația Rusă. Cum stau lucrurile? Există vești? Ce ne, la ce ne putea aștepta în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, urmează pentru GUE NCL, doamna Sacorava, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule ambasador, vă mulțumim pentru acest discurs. Aș dori să îmi exprim și eu îngrijorarea față de viitorul organizației. După cum ați afirmat și dumneavoastră, sunteți îngrijorat. Acum, aș dori să aflu părerea dumneavoastră referitor la ce se întâmplă la ONU privind pactul global. Am auzit uh, cum s-a spus repetate rânduri, că ar trebui să avem o abordare centrată pe drepturile omului, că trebuie să ținem cont de acestea și sprijinul pentru migranți. Și totul trebuie să se construiască pe acest temei. Cred că putem fi cu toții de acord că atunci când discutăm despre abordare bazată pe drepturile omului, trebuie să ținem cont mai ales de grupuri vulnerabile, minorii nensoțiți, nensoțiți, aceștia reprezintă o problemă considerabilă. Aș dori să știu dacă se va face o modificare concretă. Credeți că în temeiul politicii UE pusă în aplicare de statele membre până acum, putem vorbi cu adevărat de protecția drepturilor omului și de solidaritate? A spus că în, la ONU există abordări diferite ale statelor membre. Credeți că acest lucru s-ar putea întâmpla și în UE? De altfel, chiar acum există state membre care refuză să își asume răspunderea care li se cere. Încă tot nu ne-am pus de acord asupra revizuirii regulamentului Dublin. Anumite state membre nu sunt în favoarea unei redistribuiri echitabile a poverii. În plus, avem și problema cu Turcia, o situație care de altfel nu se bazează pe niciun tratat internațional pentru protecția refugiaților. Ce puteți spune unei țări care, de pildă, vizează aderarea atunci când uh, pune sub semnul întrebării tratate internaționale, creează probleme grave atât în Cipru cât și în Grecia. Ce aveți de spus în acest sens? Mulțumesc. Trecem acum la ultimii patru vorbitori. Doamna Boxon din partea PPE. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnul ambasador, pentru prezența dumneavoastră și pentru prezentare. În urma fluxurilor migratorii necontrolate care exercită în continuare presiune asupra frontierelor externe ale UE din 2015, trebuie cu toții să ținem cont faptul că migrația reprezintă una din cele mai serioase provocări globale. Noi, în Europa, am asistat la atacuri grave asupra cetățenilor noastre, cetățenilor noștri. Iată de ce comunitatea internațională trebuie să respecte drepturile statelor, să pună pe primul plan securitatea și siguranța cetățenilor lor înainte de orice. Fiecare stat are dreptul suveran uh, când vine vorba de cine admite pe teritoriul său. Ungaria și-a protejat frontierele externe și și-a luat de asemenea angajamentul de a proteja Europa. Un răspuns prompt, coordonat uh, la adresa migrației trebuie furnizat și la nivel global. Cu toate acestea, noi aici, în UE, nu am ajuns încă la un acord, mai ales când vine vorba de căile legale și reglementate pentru migrație, drept o alternativă încurajată la um, fluxurile actuale. Unii spun că e o soluție, alții nu sunt de acord, așa cum a afirmat guvernul maghiar, o soluție globală, coordonată, așa cum este ea uh, elaborată la New York acum, nu a reprezentat decât o nouă încurajare pentru mulți oameni să-și părăsească patria. Guvernul meu acordă importanță considerabilă reușitei negocierilor pentru pactul global privind migrația eu mă număr printre uh, cei care sprijină aceste negocieri și cred că atât guvernele statelor membre cât și instituțiile UE în cadrul acestor negocieri trebuie să respecte normele interne pentru a da dovadă de coerență. Cu toate acestea, delegațiile UE au luat, și-au luat libertatea de a veni cu o declarație pe 20 februarie în contradicție cu procedurile actuale. Iată de ce aș dori să-l rog pe domnul ambasador să se asigure că se respectă pe deplin principiul statului de drept, mai ales în ceea ce privește procedurile și regulile noastre UE când vine vorba de intervențiile în forurile internaționale. V-aș ruga să rămânem în cadrul tratatelor și să coordonăm poziții la nivelul UE. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la Iolainen. Domnule ambasador, având în vedere că deja aveți căștile, am să vorbesc în uh, german. Ați spus în octombrie anul trecut că 2018 este statul, uh, este anul UE. Avem cinci uh, țări în, general, în Consiliul General, președintele ONU e un european. Se vede? E un an mai puternic pentru europeni? Trump a atacat și misiunile de menținere a păcii și a anunțat că urmează o reformă. Poate aveți mai multe informații. Uniunea e puternică când e unită. Iată de ce președintele Juncker a propus să votăm cu majoritate când vine vorba de acele aspecte ce țin de politica externă. Dumneavoastră, ca ambasador la ONU, Uh, sunteți în favoarea acestei abordări? Ce credeți? Ce repercursiuni ar avea la ONU? Colegul meu cred că uh, va aminti în lunga lista tragediilor care au lovit globul și tragedia uh, minorității Rohingya, 600 de mii de persoane care au fost alungate din țara lor. Mulțumesc, Iulainen, și am să dau de îndată cuvântul domnului Bashir, vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Recunosc, domnule ambasador, uh, aveți niște puncte de vedere foarte clare. Vreau să vă întreb două lucruri. Asemenea, colegului meu Astrovicius am vizitat Geneva și ne-am întâlnit acolo cu prinsis Rada Hussein. Și cred că în urma acestei întâlniri a reieșit faptul că economia s-a îndreptat mai mult către Est și India și China au devenit mai puternice din punct de vedere economic, uh, ceea ce este un, uh, good, uh, un lucru foarte bun, pentru că multe milioane de oameni au ieșit din sărăcie are ONU o poziție care să fie mai puțin uh, optimistă în ceea ce privește drepturile omului și credeți că o dezvoltare economică marcată duce la o mai bună respectare a drepturilor omului? Cum faceți fața acestei provocări? Cum abordați drepturile omului? Apoi, uh, drepturile uh, refugiaților. Uh, statele eșuate trebuie să fie susținute, state ca Siria și Afganistanul, pentru a avea o guvernanță mai bună, un uh, stat de drept și uh, democrație și o mai bună situație a drepturilor omului. Și statele fragile, cum ar fi Pakistanul și Iordania, care sunt națiuni sărace. Aceste state fragile trebuie să fie susținute astfel încât să găzduiască cele 68 de milioane de refugiați care trăiesc în lume, să îi ajute să-și educe uh, copiii, să ofere îngrijiri medicale, vaccinare și așa mai departe. <clears throat> Apoi, reformele, reformele ONU. Cred că trebuie să avem reforme fundamentale uh, faptul că anumite națiuni uh, au uh, un drept de veto uh, este un semn de uh, democrație. Uh, mulțumesc, domnule Bashir. Domnul Schaffhauser. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer uh, scuze. Poate că nu m-ați văzut atunci când am cerut să intervin în, primul, uh, în prima rundă. Câteva uh, remarci în primul rând, Națiunile Unite. Un proiect extraordinar pe care noi, uh, Europa Națiunilor și Libertăților, îl apreciem pentru că în cadrul dialogului uh, națiunilor uh, are loc cooperare, ceea ce presupune respectul fiecarei națiuni și de aici respectul suveranității fiecărui stat. În raport cu această dominantă a statelor UE, uh, cred că trebuie să menținem lucrurile așa cum sunt. Este important ca Uniunea Europeană să se coordoneze uh, nu e neapărat uh, ca Uniunea Europeană să fie un sediu. Statele trebuie să-și păstreze independența. Recunosc că președintele Trump nu este pe această uh, linie. Acum, o să vă întreb în legătură cu securitatea și apărarea. Uh, dacă ne gândim uh, la o serie de uh, eșecuri, membrii Consiliului de Securitate și în special Franța, Rusia și Statele Unite trebuie să intervină împreună în astfel de cazuri cu eficacitate pentru a stabiliza o serie de zone. Vor fi întreprinse demersuri în acest sens. Aș dori să știu care este punctul de vedere al reprezentantului Uniunii pentru a susține această cooperare atunci când ne confruntăm cu terorismul și îndeosebi terorismul în Africa. Vă mulțumesc! Mulțumesc și pentru că avem uh, un oaspete vorbitor de portugheză, ultimul uh, intervenient este o colegă din Portugalia. Uh, doamna Rodriguez, cea mai importantă reformă care este necesară pentru securitatea globală este reforma Consiliului de Securitate. Secretar general poate să promoveze acest lucru, să îl propună, dar noi, Uniunea Europeană, pot, putem să dăm un impuls. Și, având în vedere contextul uh, Brexit, cred uh, că trebuie să înceapă acest proces. Trebuie ca Uniunea Europeană să aibă uh, un mandat permanent uh, și uh, să poată să aibă drept de veto atunci când e vorba de restricții și să avem o structură a Consiliului de Securitate care să fie reprezentativă pentru uh, secolul 21 și forțele din secolul 21. Ați auzit uh, zvonuri că înaltul reprezentant uh, al UE uh, și secretarul general ONU au discutat o astfel de posibilitate. În al doilea rând, deocamdată nu avem o, problemă, o soluție pentru Siria. Migrația trebuie să ne pregătim pentru cei mai rău. Uh, înaltul comisar pentru drepturile omului a spus că este uh, vremea să uh, ne ridicăm la înălțimea amenințărilor cu care ne uh, confruntăm și suntem înconjurați de astfel de amenințări. Parlamentul își face treaba, Consiliul nu face însă nimic. Și o întrebare finală. ONU va întreprinde ceva uh, Uh, în ceea ce privește fiscalitatea, astfel încât uh, ONU să fie unul uh, să nu mai fie și să nu mai protejeze, să nu mai existe paradisuri fiscale. Țările africane am văzut că Uniunea Europeană a Uh, blocat acest lucru la uh, summitul de la Addis Ababa în uh, ceea ce privește dezvoltarea. Care este punctul dumneavoastră de vedere în această privință? Deci 11 comentarii, 11 remarci, câteva întrebări. Aveți 15 uh, minute la dispoziție pentru a răspunde. Dragi colegi, pentru că la sfârșitul lui octombrie, începutul noiembrie mergem la New York, cred că unul dintre punctele pe care le vom discuta uh, sunt consecințele Brexitului în relația UE-ONU. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult pentru întrebări foarte bune și comentarii pertinente. O să încerc să spun câteva cuvinte în legătură cu fiecare. O să încep cu cea mai uh, dificilă din punct de vedere diplomatic, o comparație între Gutierrez și Ban Ki-moon. Pentru un diplomat uh, nu este genul de întrebare la care doresc să răspund, însă o să uh, Vă spun ce aș putea să spun într-un într cadru mai informal. Antonio Gutierrez este primul fost prim-ministru care să uh, preia funcția de secretar general ONU. A fost uh, prim-ministru în țara sa, lider al partidului, conducător al unei uh, familii politice internaționale. Acesta este primul aspect care îl Um, evidențiază ca profil. Al doilea lucru pe care l-aș spune uh, are o experiență de 10 uh, ani în ceea ce privește refugiații. Cunoscând uh, ONU din interiorul său și lumea din afara ei. Acesta este un avantaj comparativ care nu este de trecut cu vederea. Uh, mai multe comentarii o să fac uh, într-un cadru mai informal. Schimbările uh, în ceea ce privește poziția Statelor Unite în cadrul ONU. Am lucrat cu Samantha Power, fostul ambasador numit de președintele Obama. Să-mi amintesc și alte timpuri în ONU când Statele Unite aveau cu totul altă abordare, o altă atitudine în comparație cu cea a președintelui Obama, mai ales în uh, cel de-al doilea mandat. Cred că trebuie să punem lucrurile în uh, context și dacă ne întoarcem în timp, ne putem aminti o situație în care Statele Unite aveau o abordare foarte critică a uh, ONU. Cred că provocările zilnice cu care ne confruntăm în ceea ce vește SUA este să ne implicăm cât mai mult, să încercăm să găsim uh, un teren comun pe măsura posibilului și încă există multe lucruri în comun, acest lucru este clar, însă pentru a găsi aceste uh, puncte comune trebuie totuși să ne respectăm uh, poziția și valorile noastre. În unele privințe am făcut-o mai bine, în altele mai puțin bine. Uh, preocuparea mea este semnalul pe care Statele Unite îl transmite restului lumii, uh, celor care așteaptă o acoperire pentru a se implica mai puțin în sistemul uh, multilateral și cred că înțelegeți ce vreau să spun. În ceea ce privește China, asistăm, așa cum am spus, la un rol uh, tot mai uh, mare uh, al Chinei în sistemul multilateral, care este în corelație cu rolul lor în momentul de față, atât demografic cât și economic. Uh, însă am asistat la o creștere în cadrul ONU. O serie de inițiative uh, sunt uh, foarte populare. În ceea ce privește Arctica, nu am fost implicat în discuții concrete cu privire la drumul mătăsii în zona polară. Însă dar uh, acest Belt Road uh, câștigă tot uh, mai mult teren în discuțiile. În ceea ce privește obiectivele de dezvoltare, suntem angajați să le punem în aplicare atât pe plan intern cât și pe plan extern prin eficientizarea și regândirea politicilor noastre. Cred că Uh, avem uh, aturi uh, foarte bune pe care le putem juca. Poate că acest lucru ne ajută și cred că suntem pe calea cea bună. Avem și o altă responsabilitate de a le pune în aplicare în interiorul Uniunii, pentru că dacă nu le punem în aplicare, nu putem să cerem altora să le implementeze. Nu mai suntem credibili pentru lumea din afară dacă nu suntem credibili pe plan uh, intern. Cred că este foarte important să prezentăm Națiunilor uh, Unite un uh, dosar convingător a ceea ce facem uh, în uh, Uh, Uniunea Europeană pentru a le pune în aplicare și unul dintre obiective este uh, clima, schimbările climatice. Sunt foarte mândru că am uh, introdus instrumentul ratificării și asta a dus la intrarea în vigoare a acordului de la Paris. A fost un moment istoric, dar Trebuie să ne asigurăm acum că acordul de la Paris este pus uh, în aplicare. Și știm că uh, acordul de la Paris nu este suficient. Însă un prim pas este implementarea acordului de la Paris. Uh, este o nouă poziție a Statelor Unite și asta implică responsabilități pentru Uniunea Europeană. Este o zonă în care co colaborăm extrem de bine cu China. Uh, spre deosebire de alte zone în care nu cooperăm la fel de bine și cred că avem nevoie de mai mulți aliați, de mai mulți prieteni și diplomația în ceea ce privește schimbările climatice este un element important. Când am fost director general pentru relații externe la Comisie, am început să ne gândim la acest lucru și mă bucur că acest lucru a fost preluat și dezvoltat. Uh, recentele concluzii ale Consiliului merg în această uh, direcție. Parlamentul are un rol esențial de uh, jucat. Pachetul climă a fost susținut și consolidat de către Parlament așa cum am făcut și la Washington, cum am făcut și la New York. Am spus-o uh, că parlamentarii au un rol important pe uh, frontul extern. Uh, puteți să o spuneți altfel, să spuneți lucrurilor altfel pe nume decât noi, diplomații, putem să le spunem. Nu pot decât să vă susțin. Știu că acesta este și punctul de vedere al doamnei Mogherini și al Serviciului de Acțiune Externă. Uh, cred că putem să colaborăm cu dumneavoastră în această sacină colectivă de a aduce tot mai multe uh, țări uh, în cadrul consensului de la Paris și ca lucrurile să meargă mai departe, pentru că trebuie să mergem mai departe. Mulțumesc, domnule Teanac, um, pentru permanentul dumneavoastră luzofilism este uh, o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră în portugheză, limbă pe care o stăpâniți foarte bine. Acum, în legătură cu Brexitul și Consiliul de Securitate și pentru a răspunde și altor întrebări referitoare la Consiliul de Securitate, aș vrea să spun că una dintre prioritățile mele în această perioadă este să sporesc și să intensific cooperarea între statele membre care sunt reprezentate în Consiliul de Securitate. Între acestea, eu, echipa mea, uh, și cu ceilalți care nu sunt în uh, Consiliul de Securitate. Acest lucru este prevăzut în tratat, faptul că membrii uh, Consiliului de Securitate colaborează cu cei care nu sunt membri, încercăm să mergem dincolo de această cooperare, să ne asigurăm că cei care sunt în Consiliul de Securitate lucrează ca un grup și extind capacitatea Uniunii Europene de a influența poziția Consiliului de Securitate. Întrebarea noastră se referă la faptul că dacă totul merge potrivit planurilor, unul dintre cei doi membri uh, permanenți uh, ai uh, Consiliului de Securitate Uh, nu va mai fi prezent în uh, Consiliul de Securitate. O să vă spun care este perspectiva mea în ceea ce privește Brexitul și nu mă implic în uh, niciun fel de discuții referitoare la negocierea Brexitului. Slavă Domnului că nu sunt implicat în așa ceva. Însă la New York este o chestiune de bun simț și bunul simț trebuie să ne ghideze permanent este că țările care au aceleași uh, valori în principiu, aceleași uh, principii și aceleași interese strategice, este absolut normal ca aceste țări în viitor să găsească o modalitate de a colabora strâns. Și cred că acest lucru a fost spus de mai multe persoane și cu siguranță acesta, acesta va fi uh, subiectul unor discuții importante și negocieri. Nu o să merg în această direcție, vreau doar să vă spun, observând uh, ONU așa cum fac, uh, este o cale de urmat absolut adecvată. Cred că nu putem să ne permitem niciun, niciunii dintre noi în lumea în care trăim astăzi să fim divizați atunci când e vorba de anumite probleme. Modalitățile, calendarul, sigur, uh, nu eu sunt cel care uh, trebuie să mă pronunț. Pot însă să vă spun că în prezent și până acum n-am văzut nicio diferență în participarea Regatului Unit, în eforturile noastre, la întruniri, lucrurile se desfășoară în regim normal și așa ar trebui să se desfășoare, pentru că Regatul Unit încă este membru de plin al Uniunii Europene. În viitor ar fi bine să păstrăm o relație strânsă, dar uh, nu am uh, să mă pronunț aici vis-a-vis -vis de modul în care am putea avea o astfel de relație. Cipru. Am avut o discuție cu secretarul general și este evident că dânsul e gata să intervină atunci când părțile implicate sunt gata să facă ceva. Uh, Națiunile Unite și noi, care îl sprijinim pe dânsul, dorim o soluție și vrem să ne asigurăm că, spre deosebire de data trecută, vom putea într-adevăr merge până la capăt. Însă asta depinde de voința părților direct implicate. Apoi, în ceea ce privește reforma Națiunilor Unite și a Consiliului de Securitate, ca răspuns la întrebarea doamnei Gomes și a altor uh, parlamentari, Pot să vă spun că reformele demarate de Antonio Gutierrez, pe care l-am menționat și eu în această dimineață, nu includ uh, și Consiliul de Securitate. Secretarul General nu a formulat propuneri de reformare a Consiliului de Securitate. Uh, Consiliul de Securitate e discutat într-un context aparte, într-un format aparte de statele membre. În ceea ce ne privește, noi, cei din Uniunea Europeană, suntem cu toții de acord că e nevoie ca acest Consiliu de Securitate să fie reformat. Nu toate statele membre au propus uh, soluții identice pentru reformarea Consiliului de Securitate și când avem opinii diferite, atunci și eu trebuie să mă abțin și să intervin mai moderat în această dezbatere. E dincolo de mandatul meu și e greu să dai un răspuns când există divergențe fundamentale între statele membre. Însă suntem de acord cu toții că limitarea dreptului de veto la situații absolut dificile ca genocidul, e bine, aici suntem cu toții pe aceeași lungime de undă, însă nu toți membrii Consiliului de Securitate sunt pe aceeași lungime de undă atunci când e vorba de a restricționa dreptul de veto. În ceea ce privește prioritățile în domeniul uh, drepturilor omului, au fost câteva întrebări și în acest sens. Sunt de acord cu cei care spun că trebuie să fim mai eficienți atunci când promovăm drepturile omului și atunci când e vorba de a implica pe alții în această luptă, e cea mai nobilă luptă dintre toate. Și, sincer, nu cred că am fost deosebit de eficienți până în prezent. Unii ani sunt mai buni decât alții, dacă mă uit la mm, Consiliul pentru Drepturile Omului sau a treia Comisie pentru Drepturile Omului de la New York. Împreună cu domnul Stavros Lambrindis, reprezentantul special pentru drepturile omului, și, și doamna Mogherini, ei, împreună cu dânsii încercăm ca alte state, mai ales din Sud, să fie, devină convinse că trebuie să ni se alăture în această luptă, subliniind realizările pe care ei le-au avut în materie de drepturi ale omului. Deci nu doar europeni, ci canadienii uh, spun lumii ce trebuie să facă atunci când e vorba de drepturile omului, dar putem veni cu exemple concrete de bune practici, de ce state din zona sudică, în curs de dezvoltare, care au probleme de dezvoltare, dar totuși păstrează uh, drepturile omului cu titlu prioritar, putem să prezentăm aceste cazuri uh, celor care ne spun că da, mai întâi trebuie să ai dezvoltare economică și după aceea vorbești de drepturile omului. Ehm, poziția noastră câștigă acum tot mai mult teren în dezbaterea ideologică de la nivel mondial. O idee care îi dăm curs și aici trebuie să fim foarte creativi și contăm și pe dumneavoastră și pe Comisia noastră pentru drepturile omului, dar pe AFET în general, uh, Contăm pe dumneavoastră să ne, să ne ajutați să planificăm uh, o serie de inițiative în adunarea generală în acest sens. Apoi în ceea ce privește Ucraina, pe ansamblu situația e blocat, acordul de la Minsk e singură modalitate de a merge înainte. Ideea unei misiuni de pace în Ucraina a fost discutată. În opinia mea, diferențele de opinii dintre Kiev și Moscova din prezent vis-a-vis -vis de uh, amploarea acestei misiuni de, de pace sunt atât de mari încât nu cred că va ieși ceva. Însă noi rămânem deschiși și sperăm că până la urmă ceva bun se va întâmpla. Migrația, apoi. Aici abordările sunt substanțial diferite, inclusiv între membrii prezenți aici în sală. Uh, și asta e o parte a problemei când trebuie să reprezinți Uniunea Europeană pe chestiunea migrației, ai nevoie de unitate, după cum spuneam. Înțeleg însă că, da, e dificil. Noi eh, sprijinim o politică de migrație axată pe drepturile omului. Cam asta a fost substanța poziției noastre la New York, în discuțiile de acolo. Spunea Boxul ah, nu, nu aici putem discuta modul de a merge, modurile de a merge înainte. Tot ceea ce pot să vă spun este că, la urma urmelor, Uniunea Europeană a cerut un pact mondial pe tema migrației, pentru că am dat seama că migrația nu e o problemă europeană, e o realitate mondială care implică soluții la nivel mondial, un cadru general la nivel mondial a venit declarația de la New York, am obținut ce am dorit, s-au demarat negocierile în vederea redactării unui pact internațional pe tema refugiaților și a migrației. Acum trebuie să ne asigurăm că acest pact mondial reflectă într-adevăr poziția noastră. Și dacă vrem să avem un cuvânt de spus, trebuie să fim uniți. Așa că vă rog să nu uitați acest lucru. Dacă suntem divizați, nu vom conta în aceste dezbateri. În ceea ce privește prezența Uniunii Europene la New York, Joe Leinen a menționat o serie de cifre, prezența noastră e impresionantă în prezent. Cred că avem o poziție mai solidă decât uh, oricând uh, altcândva în sistemul Națiunilor Unite. Avem oameni în posturi importante. Ce trebuie să facem e să lucrăm mai eficient în Consiliul de Securitate și încă o dată să ne asigurăm că atunci când e posibil, dacă nu totdeauna, suntem uniți. Cred că am vorbit de drepturile omului. Nu, nu, nu vreau să las uh, nicio întrebare fără răspuns. Înțeleg uh, poziția celor care nu doresc un singur loc în Consiliu pentru Uniunea Europeană și înțeleg și pe cei care doresc un singur loc pentru, Consiliu, pentru Uniunea Europeană în Consiliu. Uh, deocamdată avem poziții divergente între statele membre în ceea ce privește reforma Consiliului de Securitate, dar însă dezbaterea e în desfășurare aici și la New York. Se discută reprezentativitatea Consiliului de astăzi, eficiența participării unor state, se pot spune foarte multe. Apoi, în ceea ce privește impozitarea, s-a discutat această chestiune, S-a spus că eventual alte foruri trebuie să discute această temă, așa că mă, mă tem că la Națiunile Unite nu se face mare lucru în acest sens. Există discuții la OECD și în alte foruri, însă nu la Națiunile Unite, cel puțin nu în prezent. Cred că am răspuns cam la toate întrebările, oricum uh, sunt uh, gata să discut cu dumneavoastră și în bilateral, știți unde să mă, găsi, unde, unde să mă găsiți și vă rog, când puteți, când sunteți la New York, anunțați-mă din vreme, preferabil o să vă organizăm un program interesant. Consider că membrii Parlamentului au un rol important de, de, de jucat în relațiile noastre internaționale, în conformitate cu tratatele și cu competențele statuate acolo și dumneavoastră, ca politicieni, uh, ne puteți ajuta foarte mult pe noi, diplomații, în încercarea de a asigura atingerea scopurilor noastre și păstrarea valorilor noastre. Vă mulțumesc! Thank you, Ambassador. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador, o prezență remarcabilă ca de fiecare dată. Și e foarte important ca noi, membrii acestei comisii, să fim informați în legătură cu ce se întâmplă la New York. Nu vă temeți, o să venim la dumneavoastră în octombrie și așteptăm cu nerăbdare să petrecem două, trei zile în prezența dumneavoastră acolo. Cu acesta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și ne luăm la revedere de la invitatul nostru și trecem la următorul punct. Copreședinte va fi Claire Moody. Domnul ambasador Raul Mateus Paula este prezent, este So, ladies and gentlemen, dear colleague. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Știu că unii dintre noastre trebuie să plece mai devreme. Avem cam o oră și în încercarea de a încheia pe la 11 și un sfert, câțiva colegi mi-au spus că trebuie să participe la o serie de evenimente programate. Avem o dimineață portugheză la AFET după domnul ambasador. La Națiunea Unite îl avem pe domnul ambasador Mateus Paula, șef de delegație al Uniunii Europene în Niger. Bun, bun venit! Unii dintre colegii noștri au avut uh, ocazia să vă întâlnească la vizita noastră recentă în Niger. Am fost la Niamey și Agadez. Pentru cei care nu cunosc foarte bine situația din această țară, pot să spun că Nigerul e o, o o țară cum am vrea ca multe alte state partenere să fie, au un sistem democratic, stabil, politicieni conștienți de provocările cu care se confruntă uh, și care găsesc soluții. Nigerul este una din țările africane care are cea mai bună colaborare cu Uniunea Europeană. Avem misiunea UCAP Sahel și, de asemenea, forțele franceze din, operațiunea, din cadrul operațiunii Barcan. Vă mulțumesc, domnule ambasador Mateuș Paula, pentru ospitalitate și pentru sprijinul pe care l-ați acordat delegației noastre. Aveți sede în Niger. Ne-a făcut o plăcere deosebită să vă vizităm. Și acum îi dau cuvântul domnului ambasador. Dacă cineva de la sede dorește să intervine, se pare că nu, atunci îi dau cuvântul domnului ambasador pentru a începe acest schimb de opinii. Încă o dată, bun venit și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, a fost o plăcere să avem uh, ca oaspete în Niger delegația Parlamentului European și acum pregătim o altă vizită din partea Comisiei Juri, care va veni la noi la începutul lui aprilie. Dar uh, următoarea noastră vizită o să fie și mai și. Sigur că da, domnule președinte. Am să vă spun câteva cuvinte în legătură cu situația din Niger și am să asociez aceste teme cu dimensiunile securității și dezvoltării, uh, principale provocări cu care de altfel se confruntă această țară. Știți că Nigerul este cea mai săracă țară din lume. Sunt ultimii în indicele dezvoltării, indexul dezvoltării umane elaborat de Națiunile Unite. Se confruntă cu securită, probleme de securitate deosebite, înconjurată de state ca Mali, Libia și în sud au Boko Haram. În acest sens, e aproape un miracol să vedem că țara rămâne în picioare. problemele de terorism, de trafic, au un impact uh, semnificativ asupra Europei, pentru că Nigerul e aproape de Europa. The traditional European Union is present in Niger for cooperation, uh, fight against poverty. Uniunea Europeană contribuie la combaterea sărăciei, la dezvoltare, însă în ultimii ani issues and because of migration din cauza problemelor de securitate, din cauza fluxului migraționist, vedem că Nigerul e o țară de tranzit și nu doar o țară de tranzit, uh, uh, e și o țară de origine pentru migrație, pentru că mulți uh, cetățeni din Niger trec în coasta de Fildeș, în Togo, pentru că o altă problemă majoră este reprezentat de schimbările de climă. Presiunea este considerabilă și oamenii trebuie să părăsească terenurile care devin inutilizabile. Apoi Nigerul uh, e un stat generos, primește refugiați. Din cauza Boko Haram, cam 300.000 de, de persoane au fost strămutate. Lângă Tilaberii au cam 60.000 de, de refugiați din Mali. Însă, în ceea ce privește Europa, principala provocare, desigur, a fost tranzitul, pentru că ă, deocamdată cetățeni din, din Niger nu vin spre Europa, dar mulți alți cetățeni din Africa ă, subsahariană traversează Nigerul, ă, mergând spre Agadez. Am avut realizări considerabile din punct de vedere al migrației, pentru că în 2016 vorbeam cam de 70.000 de de migranți pe lună, traversând Nigerul spre Libia și 75% dintre ei ajungeau în Lampedusa, Italia. Acum vorbim de 3 mii Deci o realizare considerabilă. De ce am avut aceste rezultate bune? În primul rând, Prima condiție a fost voința politică. După cum a spus domnul președinte, Nigerul este un partener de încredere al Uniunii Europene. A spus foarte clar înainte de conferința de la La Valeta din 2015, de la finalul 2015. A spus foarte clar atunci că există o corelație între toate tipurile de trafic, traficul de persoane, de droguri, de arme și terorist. Până la urmă, toate aceste tipuri de trafic sprijină terorismul. Am analizat situația în sensul că însăși existența statului lor, a statului de drept în țara lor, era periclitată. Au cerut, prin urmare, ajutorul în Europene, au venit cu un plan uh, în uh, Aleta și, înainte de asta, a adoptat o lege împotriva traficului de persoane. autoritățile au fost acuzate că legea respectivă a fost făcută la presiunea Uniunii Europene. E un tip de discurs uh, extrem de frecvent. Dacă te duci la Agadez, uh, asta spun oamenii pe stradă. Pentru că sunt uh, traficanți de persoane care fac foarte mulți bani din această activitate și atunci ei diseminează acest tip de discurs. Însă un an mai târziu am fost cu ministrul justiției un, și o serie de persoane au cerut abrogarea acestei legi. Practic au cerut ca traficul să fie lăsat să se desfășoare așa cum se desfășurase înainte, însă erau o minoritate, majoritatea oamenilor doresc într-adevăr dezvoltarea țării. Și ministrul a spus foarte clar, nu, această lege a fost adoptată pentru că noi am decis să o adoptăm. Pentru că a fost în interesul nostru. În mai a fost un incident absolut dramatic, copii și femei au fost găsiți morți în deșert și erau din Niger. Deci au cerut imperios aplicarea legii și au cerut partenerilor europeni să îi ajute și să accelereze dezvoltarea țării, creând alternative pentru cetățeni. Și într-adevăr, odată ce autoritățile nigeriene au concluzionat că acest parteneriat cu Uniunea Europeană e extrem de solid, s-a adoptat fondul de urgență, s-au demarat proiecte. Sigur, a existat și o anumită frustrare pentru că situația era una urgentă, existau nevoi prioritare și, în realitate, totdeauna e nevoie de timp. Deci o provocare pentru noi este să accelerăm lucrurile, să mergem pe proiecte cu un impact mai rapid. Acum, odată ce aceste proiecte au fost demarate, ele se derulează, trebuie firește să facem mai mult. Am cerut de asemenea sprijin când vine vorba de securitate. Există o misiune civilă tip EUCAP care lucrează la fața locului din 2011. La început pregătea forțele civile uh, împotriva terorismului, iar acum, cu ajutorul unui nou mandat, lucrează la migrație nereglementată și lucrează de asemenea cu cooperarea la frontieră. Credem că acest tip de cooperare este apreciat. Avem un alt proiect denumit um, Echipe Comune de Anchetă, alcătuit din reprezentanții forțelor de poliție din Franța și Spania, care ajută autoritățile să dezmembreze rețelele de traficanți. După cum puteți constata, cred că avem un parteneriat solid și acesta reprezintă condițiile pentru succes, cred eu. În primul rând, uh, voința politică. Așa stau lucrurile în Niger. Din păcate, nu putem spune același lucru despre alte țări. S-a întrerupt microfonul vorbitorului. And second... În al doilea rând, sprijin, cooperare și parteneriat puternic solid cu Uniunea Europeană nu doar noi, Uniunea Europeană, ci și statele membre. Trebuie să vă mărturisesc că s-au uh, făcut numeroase vizite doamna Merkel, în trecut președintele Hollande, acum președintele Macron, a venit și Gentiloni, doamna Mogherini, de altfel prima sa vizită oficială a fost în Niger, la Gadez. Pe data de 16 martie se va organiza o întâlnire importantă a ministrilor de interne la Niamey, format Versailles, în, cu Franța, Italia, Spania, Germania și Uniunea Europeană. De asemenea, vine domnul comisar Avramopoulos, vor participa de asemenea țările grupului G5, cât și țări surse ale migrației printre care Coasta de Fildeș, Senegal, interacțiunea continuă. Închei afirmând că terorismul este o provocare considerabilă. Summitul G5 de la Bruxelles de pe 23 februarie a fost o reușită considerabilă, s-au alocat 450 de milioane de euro, iar acum una din solicitările grupului G5 și președintele Izofu prezidează grupul G5 este sustenabilitatea. Firește, cer un mandat în temeiul capitolului 7 al ONU. Nu e deloc ușor pentru că nu există un consens. Trebuie însă să continuăm cu acest parteneriat pe dezvoltare, securitate și uh, abordarea cauzelor care stau la temelie la baza migrației și colaborarea cu țările sursă de migrație. Să finanțăm uh, de asemenea inițiativele de cooperare și de intervenție pentru ca acele persoane care sunt evacuate din Libia, mai ales uh, având în vedere conștientizarea amplă care s-a produs în urma promovării acestor eh, imagini șocante au adus în atenție aceste țări. Inițial erau reticente, dar acum eh, sunt deschise la cooperare. La sfârșitul zilei trebuie să ne gândim însă și pe termen lung la provocările cu care ne lovim, dezvoltare, educație, demog- evoluția demografică, aceasta este o problemă majoră. Mă opresc aici și firește vă stau la dispoziție cu mare plăcere pentru orice întrebări. Mulțumesc, domnule ambasador. Trebuie să vă mărturisesc că a fost una din cele mai interesante vizite pe care le-am uh, organizat în, acest, în acești patru ani de când sunt în Parlament și pot să vă spun că Nigerul este unul din cei mai buni parteneri și de încredere, în ciuda faptului că această țară e atât de săracă și orice efort pe care putem face pentru a sprijini această țară este, firește, o alegere înțeleaptă. Trecem acum la runda de întrebări și răspunsuri. Patru colegi au cerut cuvântul. Începem cu domnul Panzeri. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații succinte. Doream să aflu Domnule ambasador, uh, părerea dumneavoastră vă mulțumesc de altfel pentru că sunteți astăzi aici. Prima observație. Mulți au impresia că Nigerul este... Mă auziți? Mă ascultați? Auziți interpretarea? Mulți au impresia că Nigerul a fost ales la un, ridicat la un nivel de nou, nou stat al UE, pentru că lipsa unei politici de migrație a făcut ca Uniunea Europeană să fie nevoită aproape să-și externalizeze frontierele. Și a identificat Nigerul drept piesă centrală a acestei externalizări, lucruri care a dus cu sine o serie de probleme. Și doream să aud părerea dumneavoastră în acest sens. Există, bineînțeles, controle suplimentare în această țară în ce privește migrație. Nu există îndoieli că Agadez a fost întotdeauna o placă turnantă a, de, a migrației, iar uh, astăzi, grație controlelor, numărul migranților a scăzut, deși există în continuare aceștia sau uh, orientat acum înspre orășelele, satele din uh, deșert, iar alții acum riscă, spre deosebire de cum se lucrurile în trecut, să intre în contact cu traficanții de ființe umane și de arme, alcătuite mai ales de jihadiștii din regiune. În al doilea rând, există o prezență militară suplimentară în această țară, identificată într-o anumită măsură ca o prezență pentru a frâna migrația și care, de fapt, are alte consecințe. Această prezență militară este vizată de lideri jihadiști precum Ahmad Sarawi, care consideră că, de fapt, ocupă țara și poate genera probleme suplimentare pentru militarii prezenți în Niger și doream să aflu părerea dumneavoastră. În realitate, această operațiune desfășurată de control suplimentar al teritoriului pentru a evita fluxurile migratorii are, de fapt, efecte secundare, are roade sau, din potrivă, generează efecte secundare care ar putea să devină incendiare în următoarele luni. Mulțumesc! Acum, Charles Stanek pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Am tendința să fiu de acord cu colegul meu Panzeri. După rezultatele alegerilor din Italia, și-aș dori să spun că foarte probabil fluxurile migratorii din Africa subsahariană și din Sahel vor fi o provocare enormă nu doar acolo, ci și pentru Uniunea Europeană, pentru că vedem cum ajung la putere tot mai mult partide populiste care încearcă să răspundă la acest fenomen, dar nu există o soluție cu adevărat și ce se întâmplă în Sahel, schimbările climatice vor uh, reprezenta în continuare o amenințare permanentă în viitor pentru UE. Doream să mă concentrez însă pe un lucru imediat, o ambuscadă uh, în octombrie anul trecut și uh, uciderea militarilor americani. Cred că singurul raport care de altfel s-a făcut uh, în acest parlament referitor la Sahel, din păcate eu mă concentrez pe acest coridor uh, din Occidentul înspre Orientul Africii, de la Boko Haram până la Al-Shabaab, acest coridor care traversează Sahelul, traficanții de ființe umane, crima organizată, uh, traficanții de droguri, toate relele pe care ni le putem închipui, forțe nocive care destabilizează nu doar Africa, ci au repercursiuni la nivel global. Acum sunt uh, firește deosebit de îngri- îngrijorat de înfrângerea în curs a ISIS în Siria și în Irak, pe măsură ce se reorganizează, Sahelul va reprezenta un teren propice, având în vedere că e un tărâm fără lege, va fi foarte greu să îi urmărim. Am urmărit, de asemenea, cu mare interes felul în care s-au stabilit frontierele în anumite țări din Sahel, din câte am înțeles sunt doar linii în nisip. Se face mai mult acum pentru a înarma aceste um, frontiere pentru a le demarca și mai bine pentru a preîntâmpina mișcările clandestine ale teroriștilor și ale criminalilor. Un alt aspect pe care l-am tratat referitor la Niger în raportul meu e, dacă țin bine minte, Iran, uh, Nigerul, îmi cer scuze, are um, zăcăminte importante de uraniu, lucru care ar fi firește um, ar avea repercursiuni uh, devastatoare dacă ar ajunge în mâinile teroriștilor, pentru că aceștia ar putea crea o armă radioactivă, nu nucleară. Ce asigurări ne puteți da că minele de uraniu din Niger sunt protejate? Mulțumim, Charles Senec. Doamna Lozing, pentru GUE, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Da, mă auziți? E ok cu interpretarea? Recent. Aici, aici sunt. Aici. Am purtat recent o conferință interesantă la nivel înalt, UE, Africa, unde am căpătat numeroase impresii din Niger, de asemenea. Problema este una deosebit de complexă, multifacetată și mi se pare deosebit de important și util atunci când primim uh, perspectiva țărilor în, uh, în cauză și reușim să facem, uh, să preîntâmpinăm, de fapt, apariția unor noi probleme care să se adauge la problema inițială. Un bărbat din Niger ne-a comunicat că ne-a da, prezentat traficul transfrontalier uh, din această țară. Este un model de afaceri tradițional foarte răspândit. Este de altfel una din principalele surse de trai pentru oamenii de acolo. Nu e vorba doar de comerț ilegal, de terorism, de trafic de persoane umane, ci de ființe umane ci ă, de fapt este un model foarte variat, un model comercial. Eu aș dori să știu în ce măsură G5 Sahel are un efect asupra acestui model economic și ce reușite credeți că ar putea avea ofertele compensatorii și dacă există deja o evaluare a acestor posibilități de compensare. Nu ni s-a comunicat, de pildă, că Nigerul este practic ca o oală sub presiune care va exploda mai devreme sau mai târziu. Există informații, ni s-a comunicat de pildă de la ONU că nu se poate să continue lucrurile așa că Nigerul a spus că nu se vor mai prelua refugiați când Uniunea Europeană nu va accepta să preia mai mulți cetățeni din Niger. Vorbeați și de decesele din deșert. Pe canalul ARD, canalul german, s-a difuzat o emisiune care arăta că uh, soldații din Niger sunt staționați la uh, ordinele Uniunii Europene uh, lângă sursele de apă pentru a le proteja de refugiați, refugiați care mor de sete. Ce măsuri s-au luat de pildă de EUCAP, Sahel, de misiunea Niger în acest sens. Și aș mai avea o întrebare privind situația drepturilor omului din uh, Niger, Amnesty International a comunicat că situația pentru refugiați uh, este una foarte, foarte proastă. Ce îi poate mâna pe acești oameni să rămână în Niger? Care părea dumneavoastră așadar despre drepturile omului în Niger? Și acum revenind la subiectul terorism. Efectul uh, destabilizator al G5 sau din potrivă o, o funcție de stabilizare și vorbeați și de sustenabilitatea acestei intervenții. Tocmai vineri, în capitala țării Burkina Faso, aproape 20 de oameni și-au pierdut viața care a fost prezentat uh, deces care a fost, decese care a fost prezentate drept reacție a Al-Qaeda la uh, detașarea misiunii în Sahel. Poate acest G5 uh, reprezintă un cerc vicios care face mai degrabă ca țara să se îndrepte înspre destabilizare decât să ofere o protecție pe termen scurt uh, pentru țările europene în fața fluxurilor necontrolate de migrație. Și acum, chiar la final, aș mai avea o întrebare. Care sunt costurile misiunii EU Sahel? Eu am, vorbit de, am auzit de 115 miliarde de euro și aș vrea să știu de unde vin acești bani. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Lözing, și pentru verzi, domnul Runner, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Doresc uh, să mă refer la ultima propoziție pe care ați pronunțat-o. Spuneați că cooperarea cu UE constă în asistență pentru dezvoltare, învățământ și evoluția demografică, creșterea populației. Mă interesează aceste trei uh, aspecte mai în amănunt, mai ales că vine vorba de ajutor pentru dezvoltare. Lucrurile sunt în felul următor în multe uh, țări africane. Asistența pentru dezvoltare ajută temeinic, e adevărat, însă, în același timp, este legată de um, limite referitoare la um, anumite, la exploatarea anumitor terenuri agricole. Mă interesează tocmai acest aspect, uh, legătura între asistența pentru dezvoltare și agricultura. Mulțumesc, mai există intervenții, văd că nu e cazul, așa că, domnule ambasador, vă rog, uh, uh, aveți cuvântul însă înainte o observație din partea mea. Doamna Lozing a vorbit pe undelete despre intervenția grupului uh, trupei G5. Noi, doamna Lozing, am fost pe teren și Impresia pe care am uh, dobândit-o e că am primit recunoștință și laudă din partea partenerilor din Niger pentru această misiune. Lupta împotriva teroriștilor este principala provocare pentru această țară. Și teroriștii care au distrus uh, sursa de trai a oamenilor din Agadez, care s-a prăbușit uh, pentru că nu mai vin turiștii, Agadez era în trecut poarta spre deșert pentru oamenii din America și în Europa care veneau să vadă acel loc. Acest model s-a prăbușit, iată de ce combaterea terorismului este foarte importantă. Nu am auzit decât laude pentru misiunea franceză militară care coordonează intervenția la fața locului. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru întrebările care mi-au fost adresate, cât se poate de pertinente. Am să încerc să merg în ordinea întrebărilor adresate. În primul rând, în ceea ce privește externalizarea frontierei, faptul că Uniunea Europeană și-ar fi externalizat uh, frontierele cu Niger, având în vedere că situația în Libia este destul de uh, grea și lucrurile sunt complicate cu, cele, cu mai multe guverne. Cred că trebuie să nuanțăm. Nigerul, în mod clar, este un partener foarte important pentru Uniunea Europeană, pentru că e clar poziția geostrategică are o pondere importantă din pricina chestiunilor de securitate, care au fost deja reamintite, uh, terorismului. Nu trebuie să uităm uh, uh, terorismul care este o miză foarte mare pentru Sahel, pentru Niger, pentru Europa. Pentru că, practic, sunt la ușa noastră, având în vedere Uh, situația din Libia, practic e vorba de frontierele Europei. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Bun. În uh, Niger avem uh, noroc și reamintesc, cred că și președintele a subliniat, avem șansa de a avea un uh, partener de încredere un partener care, chiar dacă Nigerul este țara cea mai săracă din lume, Uh, sunt foarte uh, mândri de suveranitatea uh, lor. Nu vor să repete greșelile care au avut loc în altă parte. Ia uitați-vă ce s-a întâmplat în Mali. La vremea uh, respectivă, uh, președintele a reamintit uh, încetul cu încet au fost tot mai prezenți pe teritoriul respectiv. Uh, vedeți uh, uh, ce s-a întâmplat. Este foarte greu să recuperezi securitatea statului. Deci, în Niger, cred că trebuie să vedem lucrurile într-un context diferit, pentru că suntem într-un context diferit. În primul rând, primul ministru este Tuareg. A numit un Tuareg în funcția de șef al statului major. Deci este o coeziune o voință extraordinară, ceea ce este foarte important. Acum, în ceea ce privește prezența militară, ă, francezii sunt acolo de multă vreme cu operațiunea Bacam. Au ă, cerut ă, solidaritate din partea partenerilor europeni și cred că vocea le-a fost auzită. Germania este tot mai prezentă în Niger și în Sahel. Există o cooperare pe plan militar. Mm, înainte, o astfel de cooperare uh, era cu francezii și cu americanii, care sunt cât se poate de prezenți uh, uh, în Niger. Italia a venit și ea. Are loc o evaluare cu militari italieni Uh, pentru constituirea un uh, formațiuni și apoi este misiunea uh, civilă, nu capsael, a Uniunii Europene. Deci, cred că, sigur, vedem o reacție a populației, asta este un lucru clar, e un subiect sensibil, prezența bazelor militare. Asta presupune eforturi uh, din uh, partea președintelui. Trebuie să explicăm uh, populației și președintele face acest lucru de fiecare dată, repetă cât de recunoscători sunt, pentru că terorismul este o amenințare. Am văzut săptămâna trecută în Burkina Faso, terorismul a lovit peste tot Uh, apoi în uh, Mali am văzut acest lucru. În uh, Niger lucrurile se petrec în jurul frontierei. Boko Haram nu este încă controlat, problemele vin dinspre Mali. Trebuie ca statul în Niger să funcționeze. De aceea ni se cer sprijinul Trebuie servicii foarte bune de informare. Și în felul acesta am reușit să dejucăm o serie de atentate. Nigerul deține președinția Sahelului în momentul de față, deci este normal uh, să fie uh, grupului G5 al Sahelului, este normal să fie uh, ținta unor atacuri teroriste. între Niger, Mali și Burkina Faso este o zonă cât se poate de destabilizată. Au fost asasinați profesori. Deci o să ne trezim cu situația în care nu vom putea școlariza uh, copiii. Dacă nu există securitate, nu există dezvoltare și amenințările sunt cât se poate de puternice. Uh, radicalismul este alimentat, alimentat și de sărăcie. Deci răspunsurile sunt uh, complexe și aceste răspunsuri trebuie să fie securitate, cu siguranță și dezvoltare. Trebuie uh, să abordăm cauzele sărăciei. O să spun câteva cuvinte despre educație în Niger. Educația este o problemă majoră. Trebuie să se investească masiv în educație pentru că uh, din cauza bombei demografice, rata uh, creșterii demografice în Niger este cea mai ridicată din lume. N-aș vrea să fiu negativ, pentru că lucrurile nu trebuie văzute numai în negru. Sunt și speranțe de ce uh, președintele Isufu și noi am jucat un rol, ambasadorii Uniunii Europene și comunitatea internaționale, uh, l-am încurajat să voteze un decret privind școlarizarea uh, tinerelor fete și asta e un pas important pentru că în anii 60 rata uh, demografică era aceeași în Niger și toate țările arabe, toate țările musulmane au reușit uh, să treacă peste această bombă demografică. Cred că trebuie să lucrăm în această privință. Nigerul trebuie să construiască 6.000 de clase pe an pentru copii, ținând cont de uh, rata demografică. Uh, este foarte mult. Ce s-a întâmplat? S-au făcut investiții în educație uh, din punct de vedere cantitativ au fost recrutați uh, profesori care nu erau bine formați, copiii nu învățau să uh, scrie și să citească. Grație Uniunii Europene care a intervenit în acest domeniu, uh, se desfășoară reforme calitative. Ministrul a început să facă evaluări pentru a duce la același nivel uh, profesorii. Uh, este o, o treabă foarte grea, însă e important să îi susținem în educație, în serviciile sociale de bază, securitatea alimentară. Uh, a fost o întrebare în ceea ce privește securitatea alimentară și dezvoltarea rurală. Asistența Uniunii Europene, trebuie să vă spun, Nigerul este țara care beneficiază cel mai mult uh, uh, pe cap de locuitor de uh, fondul pentru dezvoltare. 600 de uh, milioane au fost alocați, la care s-au adăugat 80 de milioane. Majoritatea acestor fonduri au fost alocate pentru securitate alimentară, educație, servicii sociale de bază, buna guvernanță și justiție. Situația este complexă, intervențiile noastre sunt complexe, și avem urgențele pe termen scurt, însă apoi există și urgențele pe termen lung. Nu trebuie să stăm cu mâinile încrucișate. În Niger și în Africa, în general, uh, avem un continent de oportunități. Lucrurile se mișcă Uh, există un tineret care vrea să facă ceva. A avut loc uh, revoluția digitală. Oamenii sunt conectați și asta uh, îi determină pe oameni să dorească o viață mai bună. Apoi, depresiunea migrației. Schimbările climatice constituie o provocare majoră. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Această presiune va continua. În Niger există Uh, un uh, uh, program pentru recuperarea terenurilor. Trebuie să avem și o altă inițiativă, inițiativa celor trei N-uri. Deci, iată câteva exemple. Încerc să văd dacă nu cumva am uitat ceva. Da, în ceea ce privește comerțul transfrontalier. Uh, sigur, există un trafic real. Uh, sunt uh, persoane care sunt infractori, traficanți care abandonează oamenii. Am vizitat centrele Organizației Internaționale a Migrației. Sunt situații uh, absolut uh, șocante. Nu uh, mă refer acum la filmulețul care a fost proiectat de CNN și care a șocat oamenii. Însă cred că este foarte mult de făcut la nivelul comunicării. Pentru că drama uh, pe care au trăit acești oameni poate să servească ca o sursă de informare și să-i descurajeze pe alții uh, să apuce pe această cale, însă trebuie să abordăm traficanții, terorismul și trebuie să susținem dezvoltarea care, la urma urmei, constituie soluția. Lucrurile sunt complexe. Avem termenul scurt, termenul mediu și termenul lung, însă sunt convins că este în interesul Uniunii Europene pentru că, al minter, um, migratorie va continua terorismul va continua, deci cred că trebuie să ne întețim eforturile și din punct de vedere al dezvoltării. S-a făcut și se face deja mult, trebuie însă schimbată uh, paradigma. Uh, avem uh, forța uh, G5, uh, forță comună. Cred că este uh, necesar pentru că amenințările sunt reale Apoi uh, există teroriștii care vin din uh, Siria, din Iran, din Orientul Mijlociu în general. Avem informații uh, potrivit cărora sunt pe cale să se instaleze în Libia, în Sahel. Deci provocarea este enormă. Cred că Uniunea Europeană este tot mai prezentă, iar eu nu trăiesc multe speranțe pentru că avem o cooperare exemplară cu statele membre prezente acolo în uh, ceea ce este fondul fiduciar uh, sunt țările nordice care vin acolo, Norvegia. Uh, n-am vorbit de drepturile omului. Când a avut loc summitul G5, Danemarca, țările de jos și Suedia au organizat o conferință privind drepturile omului și forța comună. Uh, respectul uh, pentru autorități, pentru forțele de poliție. A avut loc o discuție fructuoasă și uh, s-a arătat voința țărilor de a coopera. În ceea ce privește uraniu, la nivelul bugetului, situația nu este deloc ușoară, pentru că bugetul Uh, securitatea a trecut de la 10 la 18% uh, uh, alocație bugetară. Deci și lucrurile sunt îngreunate și de faptul că prețul uraniului s-a prăbușit, petrolul, prețul s-a prăbușit, comerțul cu nigerienii criza din Nigeria a avut un impact asupra Nigerului. Deci o situație foarte dificilă și uh, are mai este prezentă acolo. Francezii au redus însă investițiile pentru că nu mai este rentabil uraniu. Uh, practic, nu mai sunt venituri din uraniu uh, în visteria statului. Însă, uh, lucrurile sunt securizate pentru că există forțele franceze, sunt uh, americanii care au construit uh, au baza la Agadez și care și-au consolidat prezența. Un cuvânt uh, despre soldații americani. Patru soldați americani au fost uh, uh omorâți într-o ambuscadă. A fost o situație dramatică. Însă cred că americanii își întăresc prezența uh, în Niger nu se retrag și o întăresc această prezență prin această bază de la Agades. Cred că am fost cât se poate de complet. Mulțumesc! Mai sunt și alte întrebări din partea colegilor? Se pare că nu. Domnule ambasador, vă mulțumesc că ați fost împreună uh, cu noi uh, uh, pentru a spune câte ceva despre importanța noastră activitate în Niamey. Următorul punct de pe ordinea de zi, punctul diverse, se pare că nu e nimic. În următoarea întâlnire va avea loc pe 12 martie luni uh, seara uh, în Strasburg, vom avea un schimb de vedere uh, în ceea ce privește furnizarea de gaz în Ucraina. Sunt reprezentați acolo ceul de la Nafta Gaz din Ucraina și de la Serviciul de Acțiune Externă. Vă mulțumesc, la revedere!